We stop growing them in Britain, we lose ad industry, and hey presto, we import herbs which have been treated with the pesticides that are banned in the EU. It is madness. Thank you. Bene Agnew, adesso Herbert Hoffmann. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, ähm, auch meinerseits herzlichen Dank äh, der Kollegin McIntyre für diesen Bericht, der, denke ich, sehr viele gute Ansätze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 choć no, może niewystarczającej stwarza wspólna polityka rolna w nowym okresie programowania. Bardzo dziękuję. Grazie Vicepresidente Sechereschi, iniziamo il dibattito, eh, iniziamo da Luis Capulas e poi di nuovo Agnew. Luis. Muito, Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria felicitar o relator por trazer um,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 Molto bene Eric, iniziamo subito il dibattito, inizio da collega Zuer e poi Garzia Perez. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik. Kolegice in kolegi, kot poročevalec v esenci za eh, Evropsko ljudsko stranko bi se rad zahvalil gospodu Andreju za dosedanje sodelovanje na eh, tem poročilu.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 dall'altra. Da, într-adevăr e un subiect foarte important. Marca de calitate regională reflectă calitatea produselor agroalimentare. Aș dori să-l felicit pe raportor, dar uh, mie mi se pare că a vorbit despre uh, calitatea alimentelor, mi se pare o utopie în anumite părți ale textului um, pentru că tot uh, multe dintre cele spuse în raport ar putea să fie văzute ca un punct de plecare pentru a uh, caracteriza o regiune, dar nu mi se pare că e uh, prudent să vorbim despre calitatea regională peste tot, pentru că amestecăm, cred, prea mult borcanele. Cred că nu ar trebui să revenim asupra regulilor care sunt deja în vigoare. Apoi, în ce privește fezabilitatea acestei uh, propuneri, nu putem vorbi despre marca regională fără a, nu, fără a vorbi de controlele necesare. pentru că cred că e foarte important să uh, încurajăm calitatea, calitatea ridicată a produselor noastre, domnul Dorfman. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc uh, Uh, domnule antrio pentru raportul dumneavoastră, pentru că în proiectul de raport ne amintiți că trebuie să facem o diferență foarte clară între uh, denumirile de origine și uh, originea controlată în general și cred că multe amendamente merg în această direcție. Cred că E foarte important ca originea produselor să figureze pe produsele respective, pentru că astfel uh, teritoriile pot să creeze, prin intermediul acestor mărci regionale, anumite sinergii. Dar nu cred că ar trebui ca marca respectivă să își aducă Uh, contribuția la uh, comercializarea anumitor uh, produse. Câteodată se poate lăsa această impresie, dar eu cred că e foarte important ca în spatele mărcii respective, a imaginii de marcă, să existe ceva substanțial. Trebuie să ne gândim la mărci mai degrabă din perspectiva numelor pe care le putem folosi. Ieri am primit o carte care mi-a plăcut uh, foarte mult. Aș dori să vă uh, mulțumesc de altfel pentru acest cadou. Există sute de denumiri de origine uh, în Italia. Dacă <laughs> vorbim despre aceste mărci chiar înainte de pauza de prânz, mărturisesc că mi se face foame, dar trebuie să ne gândim cât de mult succes au aceste mărci pe piață în mod real. Consumatorul mediu recunoaște aceste uh, denumiri de uh, origine și mă întreb câte din sutele de uh, denumiri sunt cu adevărat cunoscute de consumator și aici intervine uh, problema. Cred că aici trebuie să fim mai nuanțați. Cred că pentru piețele regionale ar trebui să ne gândim la aceste denumiri care sunt cu adevărat eficiente, care sunt utile Uh, și apoi uh, la cele care nu fac uh, decât să creeze confuzie în rândul consumatorilor și nu să facem jocul celor care voresc ca, vo, vo, doresc ca prin aceste mărci să câștige cât mai, mult, mai mulți bani cu putință. Cred că așa putem consolida poziția Uh, piețelor regionale. Mulțumesc colegilor care au luat cuvântul uh, în legătură cu titlul. Uh, da, am vorbit cu domnul Antriu despre această problemă și sper că la reuniunea coordonatorilor să ajungem la o soluție. Trebuia sau se sugera ca cuvântul calitate să fie eliminat din titlu pentru că el creează o anumită doză de ambiguitate, așa cum au spus colegii. Înainte de a reda cuvântul raportorului, aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc. Eu reprezint Comisia Europeană și în numele Comisiei Europene aș dori să vă reamintesc că dorim să salutăm faptul că aceste amendamente ar trebui să ducă la o diferență foarte clară între denumirile de origine controlată și, pe de altă parte, celelalte mărci, uh, mărci regionale. Și aici uh, pun uh, conceptul între ghilimele Într-adevăr, există această dorință de a crea sinergii între mărci. Cred că, într-adevăr, aceasta uh, este baza acestui nou proiect uh, care uh, vizează zona rurală. Acest demers a fost convenit odată cu reforma PAC, însă aș dori să vă reamintesc că în sistemul nou sistem de certificare, uh, certificatele, mărcile de calitate au făcut deja obiectul unor linii directoare adoptate din 2010 deja. Aceasta este poziția Comisiei Europene. În liniile directoare se uh, enumeră aceste uh, criterii ale, stabilite de către Comisia Europeană pentru toate sistemele de calitate regională. Și aș dori să vă reamintesc că uh, atunci când vorbim despre mărci, despre piețe, despre etichete, despre anumite simboluri care apar pe produse, e foarte important ca tratatul și jurisprudența Curții de Justiție să fie respectate. Mulțumesc. Mulțumim uh, reprezentantului Comisiei și acum Eric Contriu pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Un prim aspect în legătură cu rolul Comisiei. Uh, repet acest lucru foarte clar și amendamentele sunt foarte clare. Noi nu de dorim ca prin raportul nostru să punem sub semnul întrebării uh, subiectul mărcilor de calitate produs și care, din contră, ar putea să aducă elemente noi în stadiul actual care să elimine orice îndoială în legătură cu calitatea uh, produselor. Am cerut uh, Comisiei ca interlocutorul nostru să fie interlocutorii teritorial și nu cei care se ocupă de calitate, pentru că pentru noi uh, raportul acesta nu ar uh, trebui să se ocupe de uh, calitate. Din păcate, Comisia nu a înțeles mesajul nostru, dar repet acest lucru și îl repet sus și tare în fața tuturor colegilor, nu încercăm să punem în opoziție sau să punem în primejdie mărcile de calitate regională. Uh, așa cum au spus colegii, vom încerca chiar începând de mâine să lucrăm la compromisuri care să liniștească și să pună în perspectivă această problemă a guvernanței teritoriale. Și încercăm să, um, prin amendamentele respective, să facem uh, diferența foarte clară între metodologie, metodologia legată de acest proiect teritorial pe de alt, și, pe de altă parte, uh, ca, marca de calitate a produselor. Și cred că vom reuși uh, să clarificăm uh, situația care nu trebuie decât să fie uh, precizată în continuare. Iată o observație de formă pe care doream să o fac. Întrebarea pe care o punem comisiei nu vizează reforma actuală și de altfel mă refer la Uh, raportul de, pe care l-am discutat uh, ieri, reprezentantul Consiliului, uh, ne-a vorbit despre această viziune globală pentru a acționa, activa la nivel local. Cu raportul nostru ne înscriem în aceeași logică. Au fost, s-a vorbit de mai multe interpretări, ni s-a făcut reproșul că cumva ratăm reforma care e în curs de înfăptuire. Ideea nu este să intervenim în reforma de astăzi, din prezent, ci să încercăm să uh, punem în perspectivă dezvoltarea rurală pentru reforma uh, politicii agricole comune viitoare. Trebuie să ținem cont uh, în mod indispensabil de evoluția teritoriilor noastre, indiferent de statul membru din care provenim. Deci, ideea este să supunem Comisiei această reflexie pentru că această reformă să fie văzută pe termen lung pentru următorii 4-5 ani și pentru ca, în mod formal să țină cont de această noțiune de mutație, de tranziție teritorială între zona ura, um, uh, urbană, periurbană și rurală. Și aici încercăm să avem o reflexie Uh, în jurul noilor procese de dezvoltare rurală, în care, bineînțeles, că partea agricolă reprezintă o parte esențială, dar mm, nu suficientă dacă dorim să menținem această economie prezentă, a, a prezentului, în toate teritoriile Uniunii Europene. Uh, deci trebuie să ne raportăm la realitate. Ideea nu este să identificăm uh, mărcile de calitate pentru anumite uh, tipuri de produs, ci să șlefuim o metodologie. Aș spune că avem ingredientele rețetei astăzi. Dacă ne uităm la opțiunile noastre, ne dăm seama că avem, avem ingredientele, dar dacă examinăm situația teritoriilor care se află în plină tranziție, atunci trebuie să creăm sinergiile necesare, să percepem economia economia în sensul global, să ținem cont de servicii, de transporturi, de mobilitate, de cultură, de sănătate și uh, toți acești actori trebuie să fie implicați în această viziune globală a dezvoltării. Uh, iată care este Uh, viziunea care ne-a mânat uh, în uh, redactarea acestui raport. E vorba de o serie de întrebări fundamentale care să ne permită pe lunile, în anii următori, să ne permită să creăm această perspectivă prin noi instrumente care să ducă la aceste proiecte de dezvoltare teritorială. Acesta a fost obiectivul meu în urma celor uh, și prin contribuțiile în scris sau oral ale uh, colegilor să ajungem la amendamente de compromis care să poată să îmbunătățească conținutul raportului meu. Mulțumesc, mulțumim Eric noastre din Uniunea Europeană. Questa proposta rivisita il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Unione Europea sulle carni bovine di alta qualità. Dato che il memorandum acest memorandum uh, reprezintă un acord uh, internațional și modificarea lui uh, trebuie să se facă cu aprobarea Parlamentului ceea ce înseamnă că nu se poate face niciun uh, amendament. Parlamentul poate doar să aprobe sau să respingă această propunere. Propunerea garantează că dispozițiile actuale nu expiră la 1 februarie 2014. Acest lucru s-ar petrece dacă memorandumul nu ar fi modificat la timp. având în vedere că Comisia INTA, competentă pe fond, va adopta aceste recomandări pe 27 noiembrie, Comisia noastră, AGRI, trebuie să-și exprime avizul, opinia, cel târziu pe 25-26 noiembrie. Având în vedere aceste limite temporale și faptul că s-a anulat uh, reuniunea comisiei din 17 octombrie și faptul că reuniunea coordonatorilor va avea loc doar în această seară și pentru că această propunere face parte din procedurile de autorizare, secretariatul a decis să îl numească pe președintele comisiei raportor pentru aviz, pentru că acest aviz să poată fi discutat astăzi. Am stabilit așadar cadrul propunerii și v-aș ruga să vă cer sprijinul din trei motive. În primul rând, pentru că nu se poate aproba înainte de 1 februarie 2014. Dacă nu se poate aproba înainte de 1 februarie 2014, acest memorandum ar fi uh, anulat și statele, membre ar putea, statele Unite ar putea să reintroducă sancțiuni pentru produsele din Uniunea Europeană. În jur de 128 de miliarde de, eu, de dolari. În al doilea rând, acest protocol permite ca Uniunea Europeană să mențină interzicerea, interdicția privind importurile de carne tratată cu hormoni. Deci e important ce facem pentru că transmitem un mesaj important Statelor Unite într-un moment uh, în care, după cum știți, suntem în plină negociere a acordului transatlantic de uh, comerț și investiții. Președintele Schulz a prezentat acest lucru la Strasburg și, uh, după cum știți, suntem într-un proces de uh, gândire, mai ales în cazul acestui scandal legat de spionaj. Deci trebuie să votăm cel târziu pe 26 noiembrie acest text. În final vreau să insist asupra faptului că, din motivele pe care tocmai vi le-am explicat, nu există un termen limită pentru prezentarea amendamentelor, pentru că nu se poate modifica acest text. După cum v-am spus, el poate fi doar acceptat sau respins. Deschid acum uh, dezbaterea și dau cuvântul domnului Iar, domnului Nicholson și lui Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ați făcut o introducere foarte bună a acestei probleme. După cum știți, avem uh, o dispută care datează de mult în legătură cu importul de carne de vită. Exista, există deja amenințarea cu sancțiunile. Până la urmă am, rămas, am ajuns la o variantă acceptabilă. Dumneavoastră ați explicat motivele legitime în favoarea acestei tranzacții și în uh, faptul că trebuie să se prelungească puțin termenul, pentru că altfel iarăși am fi uh, fost am fi riscat să ni se aplice sancțiuni. Acest memorandum ne oferă cel puțin posibilitatea de a menține status quo-ul și când vorbesc despre menținerea situației actuale, mă refer la faptul că trebuie să uh, până că avem ocazia să găsim o soluție acceptabilă pentru Uniunea Europeană și pentru consumatori. În același timp, trebuie ca și Statele Unite să poată fi de acord cu acea soluție. Putem accepta propunerea, dar trebuie să fie clar că trebuie ca lucrurile să fie analizate și din prisma acordului de liber schimb. Pentru că trebuie să avem în vedere toate consecințele. Aș vrea să vă adresez, să adresez comisiei o solicitare. Aș vrea să ne explice comisia motivele prelungirii. Doamna McGuinness a adresat comisiei mai multe întrebări. Și eu aș vrea să o ajut pe doamna McGuinness. Mulțumesc. Îl vom ruga pe domnul Luca să răspundă. Domnul Hosling are deocamdată cuvântul. Da, mulțumesc. Întotdeauna e complicat atunci când putem să votăm doar pentru sau împotrivă, fără să putem modifica conținutul. Ultima frază spune lansăm uh, un semnal uh, Statelor Unite în legătură cu acordul liber schimb. Înseamnă că transmitem un mesaj pozitiv. Asta este singura uh, interpretare și în acest scandal al uh, interceptărilor ne-am gândit bine la consecințele pentru Europa a acestui acord de liber schimb. Dacă agricultorii n-au nimic uh, împotrivă și spunem da, nu putem decât să spunem da, cred că acest semnal, acest mesaj este puțin uh, riscant pentru că poate crea confuzie. Dacă vă gândesc ce se întâmplă cu acordul cu liber schimb cu Canada, Comisia prezintă lucrurile ca fiind uh, pur pozitive, dar există totuși aspecte care pot aduce prejudicii agricultorilor europeni. Același lucru se poate întâmpla și în cazul acordului de liber schimb cu Statele Unite. Cu această propunere ar trebui să avem uh, o dezbatere profundă pe marginea acordului de liber schimb cu Statele Unite și să analizăm toate consecințele pentru că această temă va tot apărea în discuții și va avea consecințe fundamentale asupra agriculturii europene. Trebuie să fim atenți la acest lucru. Nu să lansăm un uh, semnal pozitiv așa din oficiu. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt întotdeauna totul de acord cu uh, poziția dumneavoastră ca președinte și cu răspunsul pe care l-ați dat. Cu toții cunoaștem uh, fundalul uh, și istoricul acestei uh, dispute, care durează de ceva vreme, cred că până acum s-a ajuns totuși la un compromis echilibrat care ne permite să găsim uh, o cale de a merge înainte. Sunt de acord cu cei care și-au simat anumite preocupări, uh, negocierile în legătură cu tratatul transatlantic vor fi uh, îndelungi și dificile, dar vreau să spun foarte clar că aceste 45 uh, uh, de mii de tone de vită au fost deja uh, convenite conform tratatului. E vorba de cantitățile în plus care vor face parte din negociere. Eu uh, devin din ce în ce mai furios pentru că am fost forțați foarte din scurt uh, să ne ocupăm de această problemă. E o problemă mult prea importantă pentru a putea să o tratăm așa rapid și să nu putem uh, modifica nimic. Acest acord ne permite să păstrăm situația de fapt, ne permite să mergem înainte și cred că va fi util pe viitor acest memorandum. Martin s-a referit la acordul de liber schimb cu Canada. Um, negocierile purtate de comisie nu au fost foarte glorioase în ceea ce privește sectorul agricol. Eu aș vrea să știu mult mai multe informații despre acest lucru înainte de a uh, merge mai departe și vreau să vă avertizez că mie personal nu-mi place uh, înțelegerea pe care am făcut-o cu Canada. Cred că ni s-a forțat mâna. Vreau doar să vă spun acest lucru și să avertizez Comisia că dacă vor, va dori să ajungă la înțelegeri similare și așa va acționa și pe viitor, va avea probleme cu Parlamentul. Domnule președinte, dumneavoastră v-ați descurcat foarte bine, aveți susținerea noastră, vrem să mergem mai departe um, cât mai, uh, în mod cât mai uh, frumos posibil. Nu vrem să fim uh, percepuți ca cei care facem valuri. Haideți să mergem înainte așa cum se poate, așadar. Mulțumesc. Sunt într totul de acord cu observațiile tale, Jim, și vreau să adaug că la reuniunea coordonatorilor din această seară uh, ne vom gândi la organizarea unei audieri în legătură cu acordul cu Canada pentru a avea uh, datele exacte. În ceea ce privește Digi Agri, uh, vom, uh, vom, vom dori să ascultăm și opinia lor în legătură cu acest acord transatlantic pentru a cunoaște care este statutul chestiunilor agricole în aceste negocieri foarte importante și pentru a colecta mai multe date aduna informații care să ne permită să judecăm acordul de liber schimb cu Canada, care tocmai s-a uh, semnat. Domnul Lucas de la DG Trade acum are cuvântul și ne va răspunde la întrebările care au fost adresate. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, în numele Comisiei vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că tratează atât de uh, Uh, rapid, la această viteză extraordinară, această problemă esențială. Da, suntem uh, presați de timp pentru că dacă nu se uh, resemnează memorandumul până la 1 februarie, Statele Unite au ocazia să ne reintroducă sancțiuni pentru anumite produse și nu dorim acest lucru. În primul rând a fost întrebat care sunt principalele motive pentru această prelungire. Ne-am fi preferat să ajungem la un uh, acord permanent cu Statele Unite deja, însă nu s-a putut pentru că Statele Unite ne-au explicat că um, părțile interesate din partea lor nu erau pregătite să folosească um, um să profite la maxim de beneficiile pe care le aduc cele 45 de tone ne-au explicat că industria lor planifică să uh, introducă noi linii de producție în viitorul apropiat, că se lucrează la licențierea acestor linii de producție și că au nevoie de acești doi ani suplimentari pentru a putea beneficia de suficient sprijin din partea părților interesate pentru a se ajunge la o soluție finală a acestui acord. Acesta fiind contextul, uh, cea mai bună soluție pentru noi a fost să acordăm această prelungire pentru a menține status quo-ul. Desigur, negociem la actualul transatlantic cu Statele Unite. Trebuie să ne asigurăm că nu plătim de două ori pentru același lucru. Am înțeles ce vreți să ne spuneți. Am transmis și colegilor uh, noștri care negociază uh, poziția dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Luca, mulțumesc! Declar închisă reuniunea din această dimineață. Ne vedem după amiază și la ora 15.30 vom discuta lucruri foarte importante. Vă doresc poftă bună!